Good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Putem începe ședința noastră de astăzi? Acesta este un mesaj din partea interpreților. S-au împlinit 36 de zile de când desfășurăm acțiuni de protest la adresa condițiilor de muncă impuse interpreților de către administrație. Nu vom acorda prelungiri pentru această ședință. Vă mulțumim pentru atenție. I open the meeting of Regi Committee for today. Deschid ședința Comisiei Regii de astăzi și înainte de a începe activitatea noastră, am să invit interpreții să-și prezinte mesajul referitor la grevă. Vă rog, aveți cuvântul. Interpreții au citit deja acest mesaj. Okay. All right. Do we finish? Thank you very much. Mulțumim foarte mult. Acum pute, putem continua cu ședința noastră de astăzi, cu adoptarea ordinii de zi. Ați primit deja această ordine de zi. Există observații, comentarii, sugestii, propuneri? Nu, din câte văd. Așadar, ordinea de zi este, este acceptată ca atare. Comunicările președintei, nu am nimic deosebit de comunicat referitor la ziua de astăzi. Singurul uh, punct de interes este vizita delegației noastre la Washington, Boston, dar domnul Omar, G. Uh, vă va pune la curent referitor la această, la această vizită după vot sau acum? După vot. Bine, în regulă. Trecem acum la vot. Votăm astăzi raportul nostru referitor la promovarea creșterii și coeziunii în regiunile de frontieră ale Uniunii Europene. Raportorul nostru este domnul Hetman. Termenul limită pentru amendamente a fost data de 22 mai. Am primit 137 de amendamente, iar raportorul a redactat 23 de amendamente de compromis. Acestea au fost negociate între grupuri. Acum Trecem la vot, dar înainte, domnule Hetman, doriți să luați cuvântul? Nu. Foarte bine, trecem direct la vot. Și începem cu compromisul 6 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 7 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 31 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 41 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 10 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 49 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromis 11 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 57 pentru, împotriva, abțineri. Cred că e respins, dar haideți să verificăm. Verificăm așadar compromis. Amendamentul 57 s-a deschis votul. Amendamentul 57, așadar s-a deschis votul. It doesn't work. The vote is open. I have to say. S-a deschis votul, trebuie să spun și asta. Da, cuvintele magice. S-a închis votul. A adoptat. Mulțumesc. Trecem acum la compromis 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 67 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Amendamentul 68 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Amendamentul 69 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Compromis 13 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 14 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 81 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Vreți să verificăm? Bine. Verificăm amendamentul 81. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 15 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Amendamentul 87 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 88 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 89 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 90 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis 16 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 96 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 17 pentru, împotrivă, abțineri, Adoptat. Amendamentul 102 pentru, împotriva abțineri, respins. Amendamentul 103 pentru, împotriva, Îmi cer scuze, cu un amendament oral, spune doamna președinte. Se opune cineva amendamentului oral? Nu. Votăm așadar amendamentul 103 cu amendamentul oral pentru, împotrivă abțineri. Adoptat. Compromis 18 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Amendament 107 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Amendament 108 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Amendamentul 109 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Compromis 19 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 119 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 120 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 21 pentru, împotrivă, abțineri, Adoptat. Amendamentul 124 cu amendamentul oral. Se opune cineva amendamentului oral? Nu. Trecem prin urmare la vot. Așadar 124 cu amendamentul oral pentru, împotrivă, abținerii adoptat. 125 pentru, împotrivă, abținerii Adoptat. 126 pentru, împotrivă, abținerii Adoptat. Compromis 22 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Compromis 23 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Amendamentul 133 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. Amendamentul 134 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Amendamentul 100. 35 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul 136 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 137 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, A respins. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, A adoptat. Compromis 1 pentru, împotrivă, A adoptat. Compromis 2 pentru, împotrivă, A adoptat. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 4, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 16, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendul 17, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 18, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 5, pentru, împotriva abțineri. Adoptat. Amendamentul 21 pentru, împotriva abținerii. Respins. Trecem acum la sugestiile din partea Comisiei Cult. Cult 38 pentru, împotriva abțineri. Respins. Cult 20. Cult 4, cult 40, cult 1 și cult 3 sunt caduce din cauza comprom- amendamentului de compromis. Acum trecem la cul 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Cult 30 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Următoarele sunt caduce. Trecem la cult 39 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Cult 32 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Cult 33. Pentru, împotrivă, abțineri adoptate. Cult 20. Pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Cult 5. Pentru, împotrivă, abțineri respins. Cult 24. Pentru, împotrivă, abțineri respins. Cult 36. Pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Cult 13. Pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Și cult 7. Pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Trecem acum la votul final. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul, raportul este adoptat. Felicitări, domnule Herman. We close now the voting. S-a închis votul. Trecem acum la ședința Comisiei Regii și continuăm cu ordinea noastră de zi. As few minutes to We continue with uh, our agenda. Our next point is... Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, un uh, schimb de opinii cu domnul Alexis Haritsis, ministru supleant uh, de economie și dezvoltare al Republicii Elene, referitor la punerea în aplicare a regulamentului 2015 bară 1839. Comisia noastră și-a adoptat raportul referitor la măsuri specifice pentru Grecia în cadrul regulamentului amintit deja la ultima sa întâlnire. Raportor a fost domnul Arimont. Dumnealui și-a prezentat raportul care a fost dezbătut în plen în septembrie. În timpul uh, discuției la adresa acestui raport, membrii și-au exprimat dorința de a purta un schimb de opinii cu ministrul răspunzător de acest dosar. Așa că îi mulțumesc domnului ministru suplant pentru economie și dezvoltare că a dat curs invitației noastre. Putem în acest fel purta un schimb de opinii cu autoritățile naționale care sunt uh, responsabile de punerea în aplicare a regulamentului care face obiectul raportului nostru. Am să dau înainte de toate cuvântul ministrului pentru prezentarea dumnealui, după care am să dau cuvântul membrilor pentru întrebările lor și comentarii. Vom proceda în modul obișnuit, voi începe cu coordonatorii, după care voi da cuvântul membrilor Comisiei Regii. Domnule ministru, aveți cuvântul. Καλημέρα σε όλες και όλους. Να ευχαριστήσω καταρχάς... Bună ziua tuturor! Înainte de toate, doresc să mulțumesc Parlamentul European, Comisiei Regii în special și președinta e doamna Mihailova, în mod personal pentru această invitație. Cred că schimbul nostru de astăzi nu putea să se producă la un moment mai favorabil, dat fiind că peste câteva săptămâni Grecia va ieși din acest program de adaptare cu succes și își va uh, relua uh, controlul asupra propriilor politici, ceea ce înseamnă că are responsabilitatea să-și planifice dezvoltarea în funcție de Uh, evoluția generală. Sigur că multe depindeau de acord, de acordul uh, de la ultimul Eurogrup, care arată că datoria Elena e acum viabilă pe termen mediu și că a intervenit și o scădere a taxelor uh, marginea acestei datorii. Economia elenă s-a stabilizat, cu alte cuvinte, de acum avem o creștere de 1,4% din PIB. Acestea sunt cifrele pentru 2017 și este pentru prima oară după și ani de zile când avem o creștere a PIB-ului ce depășește 1%. Pentru 2018, previziunile sunt încă și mai promițătoare, deoarece se vorbește de 2,3% creștere. Însă, dincolo de această creștere economică, ameliorarea economică se bazează pe o serie de elemente concrete. Bună oară! Creșterea exporturilor cu 33% din PIB în 2017 este prima oară când se atinge o astfel de cifră. Apoi, o creștere a industriei manufacturiere de 4,5% și o creștere a investițiilor străine 29,5% în 2017 comparativ cu 2016. În paralel, am constatat o scădere considerabilă a șomajului, care se situează acum la 20,1%, comparativ cu 27% acum 3 ani. În paralel cu aceste evoluții pozitive, guvernul nostru a luat inițiativa de a uh, pune în aplicare propria sa politică pentru creștere, care sigur că trebuie să conserve stabilitatea financiară uh, pe care a atins-o țara uh, cu toate sacrificiile din ultimii ani. Iar guvernul a facilitat de asemenea o serie de reforme pentru a atrage investiții, pentru a stabiliza creșterea și pentru a oferi servicii pentru toți cetățenii, promovând de asemenea locuri de muncă de calitate. O altă prioritate a guvernului nostru este aceea de a rezolva o serie de probleme diplomatice Mm, cu vecinii noștri. Vă reamintesc acordul recent cu fosta Republica Iugoslava Macedoniei. Mm, astfel uh, de gesturi contribuie la stabilitate și creștere în întreaga regiune. Dată cu ieșirea Greciei din uh, program și din memorandum, pot să spun că astfel putem închide acest capitol, această perioadă de criză la nivel european, care a început din 2009 și care uh, Uh, a pus la grea încercare forțele Uniunii și a pus sub semnul întrebării viitorul acesteia. Criza, haideți să fim sinceri, a sosit într-un moment în care Uniunea Europeană nu era pregătită. Nu a existat uh, nici posibilitatea, nici voința de a ieși din criză și o excepție care confirmă regula acestei logici a fost aceea a politicii de coeziune. Deci, instrumentul fundamental al Uniunii Europene pentru a promova coeziunea între state prin finanțarea de politici de dezvoltare la nivel regional, național și european și, în egală măsură, combaterea șomajului. Politica de coeziune funcționa și încă funcționează astăzi ca o contrapondere reală la forțele centrifuge care uh, au izvorât din criză. Diversele programe de cofinanțare uh, au fost întotdeauna un lucru foarte important pentru toate țările. Uh, sursa finanțării uh, infrastructurilor mari sau mici în mai multe țări, însă pe perioada crizei resursele au jucat un rol fundamental. Grecia a cunoscut o criză uriașă de investiție, practic am fost asfixiați din punct de vedere financiar, cu o scădere colosală a investițiilor, atât în sectorul public cât și în cel privat. Ori asta arată tocmai importanța acestor programe comunitare, cu atât mai mult în perioade de criză. <clears throat> Guvernul nostru a lansat o cursă contra cronometru în ultimii trei ani pentru încerca să folosească la maxim aceste fonduri, tocmai acolo unde uh, puteau să aducă rezultatul, impactul cel mai bun. Iar resursele europene realmente au putut ține în picioare Grecia cu finanțarea unei serii de infrastructuri, cu programe pentru a combate excluziunea socială, sărăcia, șomajul, dar și programe pentru susținerea IMM-urilor, care au trebuit să facă față lipsei de lichidități și considerăm că eforturile pe care le-am realizat au adus rezultate concrete. Grecia a utilizat în întregime resursele pe perioada 2007-2013, nu am pierdut nicio centimă de euro. De asemenea, am utilizat la potențial maxim uh, programele pe următoarea perioadă bugetară 2014-2020 și absorpția acestor fonduri e deplină. Astfel încât, în momentul de față, țara noastră se află în prima linie a PIB-ului per capita și de utilizare a acestor fonduri. În special mă gândesc și la uh, fondul Juncker. Utilizăm absolut toate posibilitățile ce ni se oferă pentru a susține economia elenă. Toate aceste eforturi pe care le-am realizat în anii din urmă, am beneficiat de asistența, ajutorul necondiționat și permanent a Comisiei Europene, a Parlamentului European și știm foarte bine că aceste eforturi și rezultate uh, sunt recunoscute. Adresându-mă acum Parlamentului European. Măsurile votate în 2015, cum ar fi finanțarea uh, la 100%, sunt măsuri ce au fost determinante pentru noi, pentru că acestea ne-au permis să ajungem la acea absorpție 100% a fondurilor, ne-a permis să uh, finalizăm o serie de lucrări publice cum ar fi niște axe de autostrăzi care au fost încheiate recent și în sfârșit deschise circulației. Pentru perioada 2014-2020, și aici uh, ajutorul a fost decis de către Parlamentul European și ni s-a oferit astfel posibilitatea să realizăm foarte rapid, să punem în aplicare foarte rapid diversele programe. Uh, astfel finanțate. Și vă rog să mă credeți, nu e vorba aici doar de niște indicatori abstracti, de niște cifre fără raport cu realitatea. Sunt resurse care au fost uh, necesare unor uh, lucrări publice esențiale și care erau în așteptare de ani de zile Asta ne-a permis să consolidăm ocuparea, reducând astfel șomajul, rata șomajului de neconceput pe care o înregistram acum câțiva ani. Pe scurt, aș vrea să vă dau niște date concrete pentru ca să înțelegeți în ce măsură consecințele deciziilor dumneavoastră au fost pozitive. Uh, 1 miliard de lichidități suplimentare și 468 de milioane în anul 2017, urmarea punerii în aplicare a regulamentului de care vorbim, vorbim de aproape un miliard și jumătate fonduri care ne-au permis să punem în aplicare programe în cadrul acestui program de sprijin. Resursele au fost utilizate în mod exclusiv pentru finalizarea stabilă și sigură a marilor lucrări de infrastructură. Sigur că a existat și un impact financiar direct, dar au existat și consecințe indirecte. Cu finanțarea acestor lucrări, cu scăderea șomajului, cu sporirea veniturilor și toate aceste lucruri se regăsesc în special în ameliorarea uh, colectării de taxe și impozite. Astfel, veniturile fiscale au sporit în Grecia cu 4 miliarde între 2014-2015, ceea ce se leagă, între altele, de punerea în aplicare corectă a programelor cofinanțate. Acum, în ce privește impactul asupra creșterii și ținând seama de indicatorii utilizați în întreaga Uniune Europeană, după evaluările ex post, pentru perioada 2007-2013 pentru fiecare miliard investit în cadrul politicii de coeziune. Ei bine, am obținut de două ori mai multă productivitate pentru PIB și estimările uh, în acest sens până în 2023. Evaluarea impactului de calitate de data aceasta, consecințele calitative, dacă vreți, ale aplicării uh, programului și a regulamentului. Uh, vorbim aici de un exercițiu foarte dificil, delicat, însă trebuie totuși să subliniem că impactul pozitiv al politicii de coeziune și, prin urmare, ameliorarea adusă de regulamentul adoptat pentru Grecia, e ceva resimțit în mod direct și zi de zi în Grecia, în diferitele regiuni. Există niște rezultate concrete pe care aș vrea să vi le împărtășesc. Rezultatele sunt pozitive. Repet, pentru perioada 2007-2013, 27.000 de noi locuri de muncă, dintre care 23.000 în IMM-uri, 3.500 în cercetare, 15.000 de șomeri care au beneficiat de programe de formare continuă, consolidarea 40.000 de proiecte de finanțare, de investiții pentru IMM-uri, kilometri de șosele și autostrăzi, fie deja construite, fie, um, fie reparate. Și peste 60.000 de persoane din grupurile cele mai vulnerabile care au beneficiat de astfel de programe. Repet, pentru perioada 2007-2013, acum începește perioada 2014-2020, datele cele mai recente pe care le avem la dispoziția noastră ne arată că 16% din resursele disponibile merg deja în circa 20.000 de proiecte și programe. Acești 16% au fost deja activați, anumite cheltui, cheltuieli s-au realizat deja, undeva în jur la 5 miliarde de euro, iar Grecia se regăsește mereu printre primii în materie de absorție a fondurilor UE. În CFM-ul curent avem o serie de obiective fixate de guvern, obiective realiste. Niciunul dintre acestea nu va pierde resurse pentru uh, anii 2018-2019. Acum, activarea tuturor acestor programe ne-a oferit nouă posibilitatea de a crea o serie întreagă de acțiuni specifice Avem un nou fond pentru infrastructuri, 450 de milioane de euro pentru a susține sectorul public și privat pentru punerea în aplicare a unor infrastructuri, ținând seama și de aspectele mediu, energie, dezvoltare socială. Am prevăzut și un alt fond de 400 de mii pentru um, credite pentru întreprinderi, iar cu Fondul European de Investiții am lansat uh, un nou fond, Echifond, care este cel mai mare fond echivalent uh, în vigoare astăzi într-o țară a Uniunii Europene. De asemenea, avem în curs o serie de proiecte de ameliorare energetică, de um, răspunzând um, cererilor de finanțare uh, pentru ca să se realizeze economii uh, uh, cu energia în locuință. Avem și un program numit Eu creez, eu inovez, <clears throat> cu un buget de 410 de milioane de euro, <clears throat> ceea ce va trebui să permită centrelor de cercetare să stabilească o legătură cu economia reală Uh, am prevăzut mai multe mii de posturi în cadrul acestor programe de cercetare și am prevăzut o serie de reforme foarte importante care nu fusese implementate în deceniile din urmă și de acum v-aș da exemplul um, realizarea în fine a cadastrului, apoi um, eforturile de infrastructură pentru rețele, telecomunicații, transport, dar și vămi. Apoi, în ce privește Fondul Social European pentru perioada 2014-2020 și ținând seama de nevoia de a avea acțiuni constante de combatere a șomajului și a excluziunii sociale, am pus în aplicare o serie întreagă de inițiative pentru promovarea ocupării tinerilor, încurajarea lucrărilor de interes public, continuarea unei serii de programe, cum sunt uh, cele pentru creșe sau centrele pentru tineri, încercând să răspundem provocărilor sărăciei. Dincolo de programele specifice, mie mi se pare că am acordat o importanță deosebită unui element foarte important. Am uh, încercat să ameliorăm în manieră concretă diferitele servicii care trebuie să implementeze programele și ceea ce nu exista la noi este un fel de arhivă administrativă și pe baza tuturor acestor elemente pe care le-am evocat, <clears throat> pe baza succeselor pe care le-am înregistrat, aș vrea să mulțumesc tuturor serviciilor Parlamentului Euro- European care <clears throat> sunt competente pe temele de dezvoltare regională și aș dori de asemenea să mulțumesc pentru deciziile luate aici în Parlament în ce privește uh, uh, sporirea resurselor pentru Grecia în următoarea perioadă. Și un comentariu mai general, dacă îmi permiteți. În vremea din urmă, asistăm sigur la dezbaterea pe bugetul Europei și uh, e ceva ce vizează viitorul nostru. Avem o serie de dileme și de provocări în față. Ce vom face? Ne vom orienta în manieră mai hotărâtă către o uh, a, mai mare apropiere europeană, punând în aplicare instrumentele necesare sau, mai degrabă, vom asculta vocile eurosceptice, vom reacționa sau nu la provocările globalizării, punând în centru preocupărilor nevoile sociale și umane sau vom lăsa deoparte, vom neglija inegalitățile sociale regionale lăsând să se disipeze și mai mult încrederea cetățenilor în proiectul european. Vom accepta, vom putea gestiona fluxurile migratorii bazându-ne pe principiile umanitare ale Uniunii sau uh, mai degrabă vom ceda la vocile xenofobe. Iată, o serie întreagă de provocări cât se poate de reale și cred că politica de coeziune reprezintă cea mai bună imagine a Uniunii Europene, încarnează valorile creșterii fără excluziune, creștere care se luptă cu inegalitățile și Asta e o condiție pentru viața Uniunii Europene. Grecia a fost într-o perioadă extrem de dură în acești ani de criză. O criză financiară, dar Grecia a trebuit în același timp să gestioneze și criza migratorie. Iar Uniunea Europeană, prin intermediul politicii de coeziune, tocmai că a permis Greciei să mai reducă din consecințele acestei crize. Mai mult, a ajutat Grecia să gestioneze aceste fluxuri migratorii. Deci, punerea în aplicare a acestor fonduri din cadrul politicii de coeziune în Grecia, cu sprijinul dumneavoastră, reprezintă cel mai bun argument în uh, favoarea consolidării politicii de coeziune și în următoarea uh, perioadă de programare. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru această prezentare atât de interesantă și plină de date. Știți, comisia noastră a sprijinit măsurile extraordinare propuse de către comisie la adresa Greciei. Am hotărât să luăm apărarea acestor măsuri, considerând că Grecia merită sprijinită pentru a-și putea reveni din criză și pentru a reuși să atingă rezultatele de la, despre care tocmai ce ați vorbit. Avem un raportor pe Grecia, un uh, autorul unui uh, raport foarte interesant și uh, marcat de un mesaj pozitiv, și anume cel al rezultatelor pozitive bune obținute de Grecia și care încurajează Grecia să continue pe calea reformelor. Deci felicitări, domnule ministru, pentru ce s-a întâmplat până acum și mult succes pentru viitor. Dau acum cuvântul coordonatorilor din partea grupurilor politice. S-ar părea că nu doresc să ia cuvântul. Atunci raportorul nostru pe Grecia va lua cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule ministru. Raportul meu a fost elaborat într-o notă foarte pozitivă în ceea ce privește impactul măsurilor excepționale. Am urmărit îndeaproape acest proces, am făcut mai multe vizite pe teren și am avut posibilitatea de a avea discuții cu reprezentanța ai guvernului, cu reprezentanța ai lumii economice și sociale elene. Din 2015 încoace am avut în permanență impresia că Grecia ia foarte în serios, în serios situația sa și punerea în aplicare a măsurilor excepționale care au trebuit aplicate foarte ambițios. Coordonarea între guvernul elen și serviciile comisiei a fost foarte bună din punctul meu de vedere, excelentă chiar. Probabil că în asta de, constă de fapt explicația succesului Greciei. Cele 150 de proiecte prioritare au putut în consecință fi puse în aplicare și duse la bun sfârșit, lucru care cu siguranță nu s-ar fi întâmplat în lipsa acestor măsuri excepționale. Deci dacă s-ar fi renunțat la cofinanțare. Dar aș avea două întrebări concrete în privința măsurilor excepționale și cele 150 de proiecte majore. Când am elaborat raportul, vă Mărturisesc că am avut uh, unele dificultăți pentru că ni s-au pus la dispoziție multe cifre, ni s-au dat o sumedenie de informații pe marginea proiectelor care au fost duse cu succes la bun sfârșit, dar n-am primit întotdeauna răspuns la întrebarea dacă acele, aceste 150 de proiecte au dus realmente la o creștere economică și dacă succesul acesta este realmente cuantificabil. Am impresia că nici guvernul elen, nici Comisia Europeană nu dispun de un răspuns foarte clar în această privință. Dumneavoastră îmi puteți da mai multe informații în privința acestor uh, indicatori uh, cuantificați ai creșterii economice? Deci aceste 150 de proiecte au consolidat economia locală? Și asta mă duce la cea de-a doua întrebare. Guvernul grec a vegheat cum trebuie ca această ducere la bun sfârșit a acestor proiecte să fie bine percepută de populația europeană, de cetățenii europeni. Acești oameni care circulă cu, pe autostrăzile noi și frumoase știu oare că circulă pe autostrăzi care au fost finanțate în mare parte din bani europeni? Reiese de aici o imagine favorabilă referitor la politica regională, referitor la Uniunea Europeană, pentru că oamenii știu că fără bani europeni nu ar fi existat aceste proiecte? Și fac legătura aici cu solicitarea noastră permanentă și anume că cu politica europeană regională sau și politica de coeziune ar trebui, că aceasta ar trebui să fie promovată, pentru că e cea mai bună reclamă pe care ne putem face dacă arătăm că banii europeni sunt folosiți concret pentru oameni și că oamenii au de profitat. Iată așadar întrebarea, știu oamenii toate acestea? Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc din partea socialiștilor și democraților, cine, doamna Breso sau dumneavoastră? Doamna Breso. Eh, grazie. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule ministru. Pentru noi a fost important să știm că resursele politicii de coeziune nu au fost folosite doar într-o etapă de funcționare normală a economiei, ci și că au fost folosite pentru o intervenție într-un context uh, destul de dramatic. Prin urmare, vă felicităm pentru rezultatele importante pe care le-ați înregistrat. Ascultând cuvintele dumneavoastră, în urma intervenției, v-aș ruga să ne ajutați să evaluăm viitoarea perioadă de programare. După părerea dumneavoastră, legătura care există între politica de coeziune în toate aspectele pe care le poate lua Fondul de Dezvoltare Regională, Fondul Social și așa mai departe, și semestrul european, cât și recomandările specifice de țară. Funcționează, ar putea să funcționeze sau există un risc de suprapuneri uh, între toate trimiterile prevăzute în semestrul european, recomandările specifice de țară, politica de coeziune. Care e părerea dumneavoastră referitor la coordonarea între toate aceste elemente ale perioadei de programare? Acum, în concret, referitor la Fondul Social European. Cum apreciați coordonarea între Fondul Social și politica de coeziune? Credeți că pentru voi a funcționat, a datorat de intervenția Fondului Social European coordonat cu noul pilon social? Sau credeți că ar trebui să se facă modificări sau, din potrivă, pe ansamblu, structura ar putea să funcționeze? Să funcționeze? Iată, având în vedere că dumneavoastră gestionați în mod direct fondurile, am dorit să știm care e părerea dumneavoastră, cum le, care e aprecierea dumneavoastră și dacă aveți sfaturi, recomandări referitor la simplificare sau chiar la modificarea acestor regulamente. Mulțumesc! Thank you. We continue. Mulțumesc! Domnul Tomașici, doriți să luați cuvântul? Domnul Van Miltenburg. Vă mulțumesc, doamnă președinte, bun venit, domnule ministru, și mulțumim pentru toate explicațiile furnizate și felicitări pentru toate eforturile întreprinse până acum. E adevărat că Grecia nu a recuperat tot terenul pierdut, dar este pe un drum foarte, foarte bun. În cifrele publicate acum un an, în iulie anul trecut, în cadrul mm, programului de sprijin ISM, se putea citi că Grecia este încă departe în ceea ce privește țintele de eficiență și guvernanță. Se spune că Grecia ar trebui să devină încă un uh, teren bun pentru investiții și mediul de afaceri trebuie încă încurajat. Unii spun că rigiditățile din diferite sectoare uh, industriale precum și um, anumite restricții foarte mari în anumite profesii, um, utilizarea terenurilor, um, rețelele de transport, uh, apă, energie și aș putea continua minute în șir să spun ce ar fi de făcut, toate acestea încă trebuie îmbunătățite. În, pe scurt, reforme, reforme și iarăși reforme. Deci reformele structurale din țara dumneavoastră încă nu sunt duse la bun sfârșit. Există programul de sprijin pentru reformele structurale care vă poate veni în ajutor. Ori întrebarea este cum vă folosiți de serviciile puse la dispoziție de către Comisie, precum acest program de sprijin despre care vorbeam, care sunt prioritățile pe anii viitori, cu alte cuvinte, care sunt reformele prioritare pe care le aveți în vedere? Și în ceea ce privește strategia de creștere economică prezentată la Eurogrup în aprilie anul curent, care și a făcut obiectul criticilor pentru că a fost prezentată în spatele ușilor închise. Uh, deci până și pentru noi e greu să aflăm ce se, care sunt elementele acestei strategii, deci aș vrea să-mi spuneți mai mult despre această strategie și legătura cu reformele structurale în planul dumneavoastră de viitor. Așa cum am spus la început, puteți conta în continuare pe ajutorul nostru al Parlamentului European și al Comisiei noastre, astfel încât Grecia să fie din ce în ce mai bine. Vă mulțumesc, domnule Van Miltenburg. Domnul Papa Dimolis are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Toți cei despre care ne-a vorbit domnul Haritis vorbesc despre o poveste de succes a Greciei, poveste la care și noi, Parlamentul European, ne-am adus contribuția, bineînțeles, alături de Comisia Europeană și, evident, alături de autoritățile elene. Cu trei ani în urmă, în toamna lui 2015, Comisia a făcut o propunere care a beneficiat de o aprobare în pondere de 80% din partea Parlamentului European propunere conform căreia s-a hotărât adoptarea uh, regulamentului 1839. Uh, Într-adevăr, a fost vorba despre o măsură excepțională pentru Grecia. Ori, se vede clar că roadele acestui regulament au fost foarte, foarte bune pentru Grecia, pentru politicile de coeziune, și pentru promovarea ideii conform căreia împreună putem face mai multe și mai bine. Cred că acest mesaj este unul foarte clar și foarte important mai ales la adresa euroscepticilor de extremă dreapta care consideră că trebuie ca Europa să se năruiască și împreună cu ea politica de coeziune și apoi n-a existat niciun, niciun impact fiscal la adresa cetățenilor europeni, dat fiind rezultatul neutru din punct de vedere bugetar care a fost înregistrat. S-au folosit practic altfel resursele comunitare. Ori eu cred că exemplul cel mai bun al acestor rezultate este raportul Arimon. Raport uh, adoptat cu 36 voturi pentru și doar un singur vot împotrivă, deci practic în unanimitate. Deci e clar că la nivelul Comisiei uh, Regii sprijinul este uh, total vis-a-vis -vis de Grecia. Cred, domnule ministru, că puteți considera Parlamentul și Comisia noastră drept aliați permanenți ai Greciei, aliați care vor sprijini țara dumneavoastră și eforturile pe care le întreprindeți pe calea reformelor. Eforturi care să facă ca niciodată Grecia să nu mai aibă nevoie de memorandum sau de măsuri excepționale, precum regulamentul 1839. Domnule Van Miltenburg, sunt convins că domnul ministru vă va da răspunsuri la întrebările dumneavoastră. Acum câțiva ani, registrul forestier din Grecia uh, acoperea 0,6% din terenuri. Cadastrul, pe de altă parte, aproape că nici nu exista. Ori în ziua de astăzi, avem 30% în registrul forestier și probabil până în 2021 va acoperi 100% din terenuri conform comisiei. Deci e clar că cu o administrație puternică, serioasă și deschisă la adresa investitorilor, cu siguranță se vor putea um, folosi într totul aceste puncte pozitive. Memorandumul nu înseamnă că punem punct reformelor nici de cum, nu vrem nici de cum să ne întoarcem la sistemul trecut al unui stat uh, clientelar uh, marcat de o evaziune fiscală uriașă. Noi ne dorim să se ajungă la o folosire deplină a ajutoarelor, ajutoare care să ducă la adevărate schimbări structurale. Și de altfel fac trimitere la raportul Guria, care, conform căruia Grecia este pe prim, în prima linie a reformelor structurale. E clar că mai avem încă multe de făcut, dar toți cei care aici la Parlamentul uh, European și-au adus contribuția la aceste schimbări sunt mândri de reîntoarcerea Greciei pe piețe și într-o situație mult mai bună decât cu câțiva ani în urmă. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule ministru, bun venit în rândul nostru. Ascultându-vă, Uh, am devenit uh, convinsă că cu toții suntem uh, încântați de rezultatele pozitive obținute de Grecia, dar pe de altă parte cifrele șomajului, ale riscului de sărăcie și așa mai departe fac ca încântarea mea să nu poată fi deplină. Trebuie să se spună lucrurilor pe nume, mai e destul de mult drum de făcut, mai ales pentru anumite categorii ale populației. Eu nu cred că reformele sunt bune doar de dragul reformelor. Știți că procesul a început în Grecia, uh, acum există și um, programul SRSP disponibil pentru politicile de coeziune în perioada de programare următoare. Deci, Aș vrea să știu cum ați stabilit prioritățile în uh, programul de guvernare elen în ceea ce privește reformele. Pentru că în trecut sintagma reforme structurale a fost folosită în lung și în lat pentru fel și fel de lucruri care până la urmă a subminat într-un fel buna funcționare a administrației elene. Cred că reducerea Uh, numărului de angajați în sectorul public nu garantează nici de cum o mai bună funcționare a acestuia, mai ales în ceea ce privește colectarea taxelor și impozitelor. Deci atunci când puneți în aplicare aceste programe în Grecia, aș vrea să vă asigurați că aceste reforme structurale sunt realmente utile și eficiente. Și ce fel de sfaturi ați putea da în urma experienței dumneavoastră? Pentru că toate celelalte state membre care vor să pună în aplicare astfel de măsuri ar trebui să plece urechea la experiența Greciei. Și am vrea să știm care au fost și legăturile cu politica de coeziune, pentru că pe asta, într-adevăr, pe aceste informații, bazându-ne, putem ajunge la o bună punere în aplicare a reformelor structurale la nivel european. Next speaker, Ms. Piraki. Mulțumesc. Urmează doamna Pirachi. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Doamnă președinte, dați voi să vorbesc în limba greacă. Domnule ministru, vă mulțumesc că ați venit astăzi alături de noi. Este clar că regulamentul 1839 a permis măsuri excepționale pentru Grecia, excepții pentru perioada 2007-2013 și care i-a oferit Greciei posibilitatea de finanțare suplimentară și pentru 2014-2020. Adoptarea acestui regulament a reprezentat dovada tangibilă a solidarității partenerilor europeni față de Grecia. Tocmai acest gest de solidaritate a permis injectarea unei finanțări suplimentare în economia elenă. Am câteva întrebări referitor la economia reală. În primul rând, Conform uh, datelor Comisiei Europene, așa cum au fost ele publicate pe pagina de internet Commission da- Data, Grecia, pentru intervalul 2014-2020, se pare că nu a vărsat decât 17% din capacitatea sa în economia reală. Așadar, 17% care um, vin de la acest, din această sursă care uh, intră în economia reală. Așadar, cum explicați faptul că aceste sume nu sunt vărsate în totalitatea lor în economia reală? În continuare, această pagină care uh, reunește date din toate statele membre, se pare că Grecia nu a sprijinit niciun IMM. Aceste date sunt disponibile, pot să uh, vi le pun de asemenea la dispoziție dacă doriți. Ce ne puteți spune? Ne puteți da un număr concret al IMM-urilor care au primit, au beneficiat de finanțare în uh, această perioadă de finanțare? Și dacă da, de ce aceste date nu au fost preluate de Comisia Europeană? În continuare, cât de multe proiecte noi au fost finanțate în 2015-2016 și cât de multe proiecte au fost deja uh, demarate în perioada anterioară. Vorbim aici de continuitate, așadar. Da, aveți cuvântul. Intervenție din sală fără microfon. Mulțumesc! Țara dumneavoastră a fost arătată cu degetul timp îndelungat. Guvernele care s-au succedat la putere de asemenea. De altfel și Uniunea Europeană. Pentru mulți e răspunzătoare de dramatica situație în care se află Grecia. Suntem bucuroși că ați venit astăzi să ne vizitați și să ne spuneți că situația s-a îmbunătățit în mod semnificativ. Șomajul a scăzut, creșterea pare că urmează, urmește, urmează o tendință ascendentă, indicatorii au fost respectați. Felicitări! Am o întrebare însă. Mă întreb oare dacă grecii au înțeles că Uniunea Europeană a jucat un rol decisiv în redresarea economică a țării dumneavoastră. Dacă dumneavoastră, de asemenea politicieni, aleși regionali, dacă aveți impresia că faceți tot ce trebuie pentru imaginea, de, pentru ca imaginea de care beneficiază Uniunea Europeană în ochii poporului să fie uh, redresată. Pentru că, e adevărat, Uniunea Europeană trece printr-o perioadă de criză și cred că ar fi cât se poate de oportun să putem uh, să prezentăm într-o lumină pozitivă Uniunea Europeană și să arătăm că, în ciuda provocărilor cu care s-ar putea confrunta, rămâne un actor semnificativ pentru dezvoltarea regiunilor din țările noastre. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Mai există întrebări? Nu. Mulțumim. Acestea au fost așadar întrebările și comentariile din partea membrilor Comisiei Regii. Domnule ministru, aveți, cuvânt, aveți cuvântul dacă puteți uh, să încercați să răspundeți la toate întrebările. Eh, eh, Foarte bine. Acum, uh, dacă tot am ocazia, am să vorbesc în limba greacă. Sau pus multe întrebări și vă mulțumesc pentru acestea. Arată fără îndoială interesul pe care îl poartă Parlamentul European și această comisie față de Grecia. După cum vă spuneam, am să încerc să răspund la cât se poate de multe întrebări. Cooperarea între Grecia și Comisia Europeană a fost, să vă fiu sincer, una cât se poate de adecvată și de altfel fundamental. Fără această cooperare la nivel de servicii și la nivel politic, e clar că nu am fi reușit să ducem la bun sfârșit diferitele programe. Doresc să profit de această ocazie pentru a-i mulțumi Parlamentului European pentru cooperarea și pentru sprijinul oferit prin intermediul acestei comisii. Doresc să mulțumesc de asemenea Comisiei Europene, care prin intermediul directoratului său general și prin intermediul doamnei comisar Crețu a fost alături de Grecia în toți acești ani. M-ați întrebat referitor la rezultatele clare ale eforturilor pe care le-am făcut. Noi am uh, solicitat un audit care ne va permite să obținem mai multe date calitative și cantitative referitor la rezultatele acestor reforme și, fără îndoială, vă vom comunica aceste date. E vorba de viitoarea perioadă de programare. Fără nicio îndoială este un pas important, nu doar pentru Grecia, ci pentru toată lumea, să vedem ce vom face dincolo de 2021. Dezbaterea de la Bruxelles referitor la politica de coeziune și referitor la CFM este o dezbatere cât se poate de vie și chiar de încinsă uneori După cum spuneam la finalul intervenției mele, succesul politicii de coeziune arată cât este de important să consolidăm politica de coeziune și în viitoarea perioadă de programare. Nu putem uh, lua de gata această inițiativă pentru că există multă forță la Bruxelles care se opun politicii de coeziune sau cel puțin uh, se opun uh, continuării sale ca până acum. Noi, în anul 2015, am uh, luat o decizie politică bazându-ne pe acest regulament. Ne-am concentrat pe inițiative sociale pentru că fără nicio îndoială, una din uh, principalele consecințe ale crizei a fost, uh, practic, năruirea multora din uh, structurile politice de bază, structurile publice de bază legate de învățământ, de securitatea socială, structuri care au fost pentru noi fundamentale. Absorpția fondurilor de coeziune în acele sectoare a fost de deosebită importanță. Într-adevăr, ați punctat deja acest lucru și am, discus, am discutat cu comisia. Există de multe ori suprapuneri între diferitele programe și uneori ar fi mai bine pur și simplu să existe o mai bună coordonare între aceste programe, dar în acest sens uh, avem nevoie de un singur lucru care să poate rezuma într-un singur cuvânt, simplificare. Am cerut acest lucru în repetate rânduri, la diferite niveluri, în cadrul la diferite reuniuni între miniștri. Iată de ce mă bucur să văd că în perioada viitoare de programare simplificarea devine realitate. În acest fel vom putea folosi mult mai bine toate resursele. Trec acum la reforme, deoarece o serie de deputați au făcut observații în acest sens. Eu sunt absolut de acord cu această observație și anume că reformele nu sunt uh, un obiectiv în sine, ci reprezintă un obiectiv atunci când aduc uh, un rezultat socioeconomic pentru țară. Iată de ce, după părerea mea, una din greșelile fundamentale comise în primele două programe de redresare economică a fost faptul că multe reforme au fost executate cu caracter urgent, în grabă, lucru care a dus la creșterea recesiunii, de pildă. Iată de ce, de, în ultimii ani, ne-am concentrat doar asupra celor economii care, într-adevăr, ajută economia. Am aplicat 450 de reforme care duc la îmbunătățirea contextului economic și care permit realizarea unor programe care nu s-au aplicat în țara noastră de decenii. De pildă, programul de cadastru, digitalizarea serviciilor publice, ca să vă dau doar câteva exemple. Reforme foarte importante care tocmai au fost inițiate. Este fundamental ca aceste reforme să continue în timp. Pe 20 august se încheie perioada de reforme în Grecia și asta nu înseamnă că uh, nevoia de reformă va dispărea dintr-o dată. Nu, există un cadru pe viitor, de altfel face parte din strategia pe care am prezentat-o la Eurogrup. Cred că Eurogrupul a primit în mod pozitiv propunerea noastră. Practic, confirmam că vom da continuitate acestor reforme, reforme care sunt în folosul economiei. De pildă, pentru a nu intra acum în uh, alte portofolii, voi vorbi de portofoliul meu. Noi, în acest an și jumătate, am încercat să reducem birocrație și să facilităm acordarea de licențe pentru IMM-uri. E o lege care a fost adoptată în 2016 și care a venit în ajutorul a peste 32.000 de IMM-uri din Grecia. Într-o zi, în mod electronic, reușesc să se înregistreze. Este fără îndoială o reformă deosebit de importantă care se aplică în țara noastră și se va aplica și pe viitor. Aveți dreptate atunci când uh, spuneți că și noi am uh, profitat de cooperarea și asistența tehnică venită din partea diferitelor uh, entități ale Uniunii Europene. Firește, am beneficiat și de asistența tehnică a diferitelor organisme internaționale care ne-au ajutat să îmbunătățim contextul economic al țării noastre. Avem pentru prima dată o strategie de dezvoltare care nu se limitează pur și simplu la o strategie descriptivă. Nu vorbim doar de ce ne dorim pe viitor, ci are un caracter obligatoriu față de societate și față de societatea elenă. Are, practic, inițiative și măsuri care au un caracter obligatoriu pentru fiecare minister asta cred că e mult mai bine față de ce se întâmpla în țara noastră în urma cu câțiva ani. Dacă vorbim de șomaj, cred că este foarte important să ne gândim mai ales la tineri. E clar că nivelul de șomaj în rândul tinerilor e în continuare unul uh, foarte ridicat, deși a înregistrat o scădere și e clar că nu putem sărbători deocamdată nimic uh, referitor la șomajul în rândul tinerilor, în ciuda îmbunătățirii situației economice. Situația pentru tineri e în continuare una deosebit de grea. Însă, de asemenea, e adevărat că principalele probleme de fond au fost depășite. Acum rămân provocări care trebuie depășite. Iată de ce Vă asigur că uh, vom continua cu efortul nostru neostoici în perioada viitoare de programare. Acum, în ce privește întrebările doamnei Spirachi, sunt convins că uh, ați venit cu aceste întrebări uh, cu cele mai bune intenții. Acum, uh, vă răspund referitor la cheltuieli. Datele globale arată că uh, în Grecia pentru al treilea an la rând se numără printre primele țări ale Uniunii Europene în ce privește absorbția fondurilor de coeziune. Aceste date la nivel global firește în termeni absoluți suferă o diminuare, însă când vine vorba de Grecia, nu se întâmplă acest lucru. E clar, trebuie să se îmbunătățească în continuare legislația, dar de altfel e un lucru care vizează toată Europa, nu doar Grecia. Și cred că, în tocmai măsurile luate pentru a modifica legislația și pentru a o simplifica sunt uh, pozitive. Vorbesc uh, în termeni absoluți, pentru că, punctual, Grecia se descurcă foarte bine. Însă, după cum spuneam, E clar, absorbția fondurilor poate fi îmbunătățită pe ansamblu. Acum, ce privește următoarea întrebare, ce facem noi pentru a veni în ajutorul IMM-urilor dincolo de programele pur europene. Noi cooperăm cu uh, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Banca Europeană de Investiții, iar acordurile la care am ajuns au permis injectarea de capital proaspăt în economia elenă. În anul 2017, de pildă, BEI ne-a oferit un împrumut record de 2 miliarde, un record așadar pentru bei într-o perioadă de criză, lucru care ne-a îmbunătățit lichiditatea. Acum, revenind la programele europene pe care le cunoașteți atât de bine. Ei bine, aceste programe ne-au permis să întărim IMM-urile. Fără niciun ală se numără printre subvențiile pe care le oferă țara. Țara noastră este singura din cele 28 de state membre care a trebuit să aplice un sistem foarte strict de subvenții cu nenumărate restricții. De ce? Pentru că în perioadele anterioare s-a înregistrat o fragmentare a resurselor, iar Comisia nu putea permite continuarea acestei situații. Iată de ce am fost nevoiți să aplicăm acest nou sistem care, în ciuda limitelor impuse prin legislație, cred că a atins cele mai bune rezultate posibile, ținând cont de circunstanțe. Și dacă tot uh, m-ați rugat, vă vom trimite datele referitor la fondurile alocate în această ultimă perioadă IMM-urilor. Vă vom trimite de asemenea date referitor la noile programe pe care le aplicăm acum. Eh, se schiesi metin. Trebuie să spun că au existat și alte întrebări, între care două foarte interesante. Pe de-o parte, faptul de a ști în ce măsură cetățenii și politicienii eleni sunt conștienți de faptul că punerea în aplicare a acestor proiecte s-a realizat grație sprijinului Uniunii Europene. Preună cu DG Regio participăm la programul de comunicare, tocmai pentru a comunica poporului elen realizarea acestor proiecte și pentru a insista asupra faptului că proiectele într-adevăr s-au realizat cu ajutarul și cu cofinanțarea UE. Dar dincolo de aceste programe, și e foarte important să cooperăm aici cu serviciile Comisiei Europene. Încercăm să facem tot ce ne stă în măsură pentru a spune, iată, aceasta este politica ce aduce cele mai bune rezultate pentru Grecia și pentru UE. Cele mai bune rezultate pentru cetățeni. Sunt fonduri ce provin de la contribuabili, care pot fi utilizate eficace și în mod real, care vor ajuta o țară precum Grecia să iasă din criză, care ajută alte țări să combată inegalitățile sociale, inegalitățile regionale și cred că acestea țin de eforturile noastre ale tuturor, ale dumneavoastră ca eurodeputați, ca membri ai Comisiei Regii, dar și responsabilitatea noastră a Guvernului care nu doar prin vorbe, ci și prin fapte susținem politica de coeziune. Trebuie să facem tot ce ne stăm în putință pentru a spune europenilor că această politică nu doar trebuie să continue să existe, s-au spus multe în ultima vreme despre ea, ci această politică trebuie consolidată, trebuie susținută și mai mult pentru că ea se inspiră din valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Iată, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim, domnule ministru, spune președinta. Vă mulțumim și noi foarte mult. Așa cum ați înțeles, uh, urmărim această linie a măsurilor extraordinare. Am acceptat măsuri extraordinare pentru Grecia, urmărim acum rezultatele acestor măsuri excepționale și acum, iată, am avut și această uh, întâlnire cu un schimb de opinii cu dumneavoastră, de asemenea un gest extraordinar într-o uh, ședință tradițională de comisie regii. Mulțumim foarte mult! Ne va fi de mare ajutor această informație în dezbatele din septembrie, în plenară. Mm, mulțumim foarte mult pentru uh, toate aceste idei pe care ni le-ați împărtășit și sperăm să ținem legătura cu vești bune. Mulțumim! Continuăm acum din sală fără microfon. Okay, we continue now. Prea bine, continuăm cu următorul punct pe ordinea noastră de zi și vorbim de un proiect de raport cu un, lung foarte, foarte, cu un titlu foarte, foarte lung. Se referă la modificarea regulamentului de dispoziții comune în ce privește rezerva de performanță pentru a susține reforma structurală în statele membre. Asta pe scurt, ca să rezum titlul. Avem doi coraportori, doamna Crel și domnul Van Nistelrooy și cum vă amintiți, am avut un schimb de opinii, am avut și o audiere pe această temă. Iar astăzi Mm, ne aflăm în fața examinării proiectului de raport. Iată de ce am să dau cuvântul celor doi coraportori pentru început. Domnule Van Nistelrooy, e adevărat, doamnă președinte, titlul e lung, la fel și povestea, dar raportul e scurt. Practic, asta e situația. Un raport foarte scurt. Fără surprize, aș mai spune, am discutat deja de trei ori despre acest raport, inclusiv cu comisarul competent. Ultima dată am explicat, uh, am discutat cum vom proceda dacă, în rândul ei, comisia nu uh, face niciun gest, dacă nu se mi mișcă niciun fel. Și atunci am zis că dacă ei nu reacționează, o să facem noi. Ni s-a spus, aduceți totuși raportul rapid, să fie scurt și clar Iată propunerea. Și nu vreau să mai repet prea mult. Uh, într-un fel, această, acest raport în ce privește folosirea rezervei de performanță nu e în linie cu tot ce am discutat noi uh, înainte, oricum cu întrebarea adresată Comisiei. Noi am cerut mai multă flexibilizare acestei rezerve de performanță și ne-a fost refuzată de fiecare dată. Noi vroiam să recompensăm proiectele uh, performante în 2019. Dar Comisia nu a făcut niciun gest înspre o accelerare a procedurii, înspre flexibilitate și atunci uh, ce ne mai rămâne? Ne rămâne să ne susținem obiectivul și să abordăm propunerile CFM dintr-un alt unghi. Mă refer special la reformele structurale. Atunci când a fost creat acest fond, a fost mai, pe, mai apoi uh, reformat prin raportul ce a fost extins, următorul pas a fost un pas făcut prea departe pe conținut. Iar acum avem pe masă o propunere de a respinge propunerea comisiei și poate colega mea poate să își aducă și a propriile comentarii. Ja, vielen Dank. Äh, ich muss... Mulțumesc. Nu mai am foarte multe de adăugat. Am respins propunerea și sperăm ca Comisia competentă pe fond să ne sprijine. Mai am doar o observație. A existat un singur stat membru care era interesat de un fel de proiect pilot. Comisia ar trebui să se gândească dacă acceptă acest proiect pilot fără modificarea regulamentului general. Ambii raportori ar considera această propunere rezonabilă, dar nu această modificare pe care a propus-o Comisia, modificarea regulamentului general. Iată de ce uh, respingem această propunere și sperăm ca Comisia să găsească o cale mai inteligentă de a sprijini Portugalia. Mulțumesc! Ok. Președinta, Raportorii din umbră acum, dacă vor să intervină, începând cu doamna Tomașici. Mulțumesc, doamnă președinte. La Comitetul Regiunilor a avut o seamă de consultări pe această propunere, inclusiv un schimb de opinii, opinii cu uh, comisarul și vicepreședintele Dombrovskis, cu președinția Consiliului și cu Curtea de Conturi Europeană. Și există un acord general că susținerea propunerii uh, e foarte slabă peste tot, cu prea puține părți interesate care susțin utilizarea rezervei de performanță pentru reformă structurală. Știu că e important ca fondurile din rezerva de performanță să fie cheltuite așa cum s-a intenționat inițial pentru proiecte de coeziune și să nu fie uh, redirecționate către reforma structurală. Însă nu sunt atât de sceptică precum unii dintre colegii mei împotriva acestei propuneri. Eu sunt de acord că Curtea Europeană de Conturi trebuie să aducă mai multe răspunsuri la întrebarea pe care noi le-am adresat-o în ultima noastră ședință. În funcție de această propunere, trebuie să analizăm în detaliu propunerea Comisiei, dar pentru unele state membre acest program ar putea ajuta la demararea unor reforme structurale așteptate de foarte mult timp. Mulțumesc. Domnul Van Miltenberg, mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur de această intervenție mai, oarecum mai pozitivă a ECR, pentru că și noi am ascultat pe colegii noștri de la PP și de la SND, raportorii, și sigur înțelegem parțial preocupările lor și motivele de a respinge propunerea comisiei. Însă, unele lucruri poate sunt mai puțin clare în propunere. Există multe întrebări ce persistă, întrebări pe care le-am lansat deja la audiere, deci ne dorim răspunsuri și există acum propuneri legislative pe masă, bună oară, programul de susținere a reformei, dar credem că pur și simplu a respinge o propunere care e acum pe masa de lucru nu e calea de urmat. De ce? Pentru că există state membre care, pe bază voluntară, ar dori să utilizeze această rezervă de performanță pentru a uh, ataca niște reforme structurale. Și atunci, de ce să le împiedicăm? Mai ales dacă au avut consultări cu toate părțile interesate, autorități locale, bună oară, și au căzut de acord să procedeze așa. Noi, ca grup ALDE, vrem să păstrăm deschisă posibilitatea de a avea un instrument la dispoziție fără să mai așteptăm, așteptăm încă 2 ani până la următorul CFM cu programul său de sprijin al reformei. Mai mult decât atât, Motivul reformei structurale e clar. Comisia a înaintat mai multe rapoarte pe această temă, arătând importanța lor. Tot ce femeiul e legat de uh, semestrul european. Iată de ce eu cred că ar trebui să încercăm să profităm de această ocazie și să începem să inovăm la nivel de politici, să începem acest experiment și, sigur, și cu perspectiva de a ameliora Uh, toate pozițiile pentru a avea mai bună informare atunci când începem să discutăm uh, programul de sprijinire a reformei. Și în încheiere, uh, ca grup ALDE, noi nu dorim să lăsăm lucrurile așa cum sunt acum, ci ne dorim schimbarea. Iată de ce vom încerca să introducem amendamente constructive și sper să găsim susținere politică în celelalte grupuri și să începem măcar să discutăm această propunere cu Consiliul la trilog pentru Iată de ce aș, uh, aș face un apel la cei doi coraportori să-și reconsidere poziția și să vedem la trilog cum putem ameliora lucrurile și să căpătăm răspunsurile juste la întrebările noastre, așa cum a, a arătat și ECR-ul cu o clipă înainte. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Omarje, mulțumesc! În ce ne privește, rămânem coerenți cu poziția noastră. Atunci când comisarul Dombrovski a venit aici la noi, la regii, ne-am exprimat împotriva a ceea ce noi considerăm o deturnare uh, de la fondul de coeziune. Câteva miliarde și acum vorbim de o dublă deturnare, pentru că mergem să luăm bani și din rezerva de performanță. Vrem și reformă structurală, vrem și rezervă de performanță. Uh, prin urmare, uh, reiterez că noi suntem împotriva propunerii și pentru respingerea acesteia. Mulțumesc, spune președinta. Alte comentarii, alte intervenții? Nu? Atunci aș da cuvântul Comisiei Europene. Uh, domnul Gerens, aveți cuvântul. Um, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mi să spun câteva cuvinte Mm, precum s-a spus deja, s-a discutat în mai multe rânduri aceast, acest subiect. Comisia este dezamăgită de proiectul de raport, trebuie să o spun, și recunosc că multe dintre argumentele domnului Van Nistelrooy uh, din decursul discuțiilor. În mai multe rânduri am spus și mai ales în ceea ce privește propunerile pentru perioada de după 2020 că este crucial pentru viitorul politicii de coeziune ca aceasta să fie mai flexibilă și să se poată adapta mai ușor la nevoi și la schimbări și să și fie percepută ca atare. Ori, iată, acesta este un exemplu în care Comisia a depus un amendament la dispozițiile comune 2014-2020 prin care se introduce o posibilitate opțională la adresa statelor membre dar e vorba încă o dată de ceva opțional și trebuie să se cadă de acord cu uh, partenerii, pentru că doar prin uh, modificarea programelor existente se poate modifica așa ceva. Deci clar trebuie să se facă prin intermediul parteneriatelor și uh, comisiilor de monitorizare a programelor e foarte important ca aceste propuneri să nu fie văzute drept o deturnare de fonduri, așa cum s-a spus de câteva ore astăzi. Nici de cum, nici de cum nu e vorba de a deturna fondurile dintr-un loc în altul. Este, nevoile structurale trebuie văzute ca parte integrantă din guvernanța economică la nivelul Uniunii Europene. Altă parte integrantă a acestei uh, guvernanțe economice este politica de coeziune. Avem nevoie de un mediu mai solid pentru investiții. Clar, Portugalia și-a manifestat interesul de a folosi mai mult această posibilitate. Și din perspectiva noastră este păcat că această propunere opțională să fie respinsă și astfel să statele membre să nu mai poată face apel la acestea. Noi am propus o serie de măsuri pentru 2020 și instrumentul pentru atingerea reformelor. Apar o serie de posibilități de a întreprinde un rol de lider, de pilot, de fapt. Și iarăși revin la Polonia, la Portugalia. Portugalia ar putea Uh, mai bine să aplice mm, ideile Comisiei pentru perioada de după 2020. Încă o dată îmi reiterez dezamăgirea în uh, ceea ce privește acest proiect de raport și sper că domnul Van Nistelrooy va fi ascultat de către Comisia dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! Încheiem aici această dezbatere. Sugerez ca termenul limită pentru depunerea amendamentelor pe marginea acestui raport să fie 13 iulie. Cu alte cuvinte, la finele acestei săptămâni, la orele prânzului. Deci aceasta este data limită pentru depunerea amendamentelor. Apoi vom avea posibilitatea să votăm pe marginea acestui raport în luna septembrie, ba nu, în octombrie. Mă scuzați, în octombrie. Domnul Van Miltenburg are cuvântul. Da, ne pregătim de vacanță și cred că dacă sunt de acord și coraportorii și, și secretariatul, aș vrea să obținem o săptămână în plus pentru consultări. Să vedem ce se poate face cu amendamentele. Deci, s-ar putea oare prelungi această perioadă până în data de 20 iulie, deci în 20 iulie să fie data limită pentru amendamente? Bine, așa vom face, spune președinta, 20 iulie. Bun, repet, data limită 20 iulie. Data limită pentru depunerea amendamentelor 20 iulie la ora prânzului. Continuăm. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre avizul uh, bugetul general al Uniunii Europene pentru anul financiar 2019, toate secțiunile. Comisia responsabilă pe fond buget. Noi vom discuta deci proiectul de aviz pregătit de către raportorul nostru, domnul Von. Domnule Vaughan, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, sper că ați citit sugestiile pe care le-am făcut în aviz. Poate că întâi ar trebui să scot în evidență ce este mai evident pentru Comisia Regii și anume faptul că politica de coeziune reprezintă politica de investiții principală a Uniunii Europene. La alineatul 1 avem o cifră interesantă. Se spune că un euro investit în politica de coeziune duce la investiții de 174%. Deci, iată, rentabilitatea acestor investiții este foarte, foarte mare. La alineatul 2 se spune că politica de coeziune este un instrument important pentru prioritățile Uniunii Europene și mult prea să uităm acest lucru și anume că prioritățile UE fără politica de coeziune nu ar putea fi atinse. La alineatul 3 Recunosc că s-ar putea să fie întârzieri la începutul programului uh, și asta din cauza um, celor în privința cărora s-a căzut de acord în CFM-ul precedent și în, acordurile de parteneriat în privința cărora s-a căzut de acord cu statele membre și regiunile. Dar uh, lucrurile s-au îmbunătățit în ultimii ani și în ultimele luni s-a ajuns la o viteză destul de mună și executarea plăților uh, și ratele de punere în aplicare a proiectelor au avut de câștigat. Proiectul de buget pentru 2019 arată că 1,1% vine din credite de plată, dar uh, scade cu 1,9% pentru fondul de coeziune și cooperarea teritorială, fondul de cooperare teritorială. Deci cred că ar trebui să ne manifestăm uh, preocuparea acum că această propunere nu va fi suficientă pentru bugetul uh, viitor pentru a asigura o bună punere în aplicare a programelor. Și uh, nu trebuie să ajungem la ce s-a întâmplat acum câțiva ani cu acel backlog în plăți. Um, mai mulți uh, colegi au spus că toată lumea cere bani, din ce în ce mai mulți bani, însă comisia noastră e diferită. Cu acești bani în plus pe care îi cerem, cerem angajarea de fonduri pentru proiecte deja lansate și care trebuie plătite. Deci trebuie să existe bani în uh, buget pentru a plăti facturile acestor proiecte ce deja au fost lansate la apă. E, chiar este nevoie de acești bani pentru achitarea facturilor. Apoi mai spun ceva în aviz, așa nume ultimul punct, uh, vorbesc despre programul pentru pace din Irlanda de Nord, care a fost uh, extrem de important. Știți că avem un raport din proprie inițiativă în privința Irlandei de Nord, care va fi prezentat în plenara din septembrie Procesul de pace în Irlanda de Nord și uh, Interreg au fost extrem de importante. Sperăm că această finanțare va continua și după 2020, indiferent de Brexit. Doamnă președinte, dragi colegi, aștept cu nerăbdare opiniile și propunerile de amendament din partea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, dau acum uh, cuvântul raportorilor din umbră în numele domnului, domnului Deutsch. Nu, nu l-am văzut pe domnul Doici în sală. Dacă îmi permiteți, din partea PPI aș spune ceva. Mă gândeam la 2019, doi ani de rezervă de performanță. Mă gândesc și la, rezerv, la dezbaterea pe care am avut-o. Deci în 2019, la doi ani uh, de zile după um, lansarea rezervei de performanță de 22 de milioane. Mulțumesc, doamnă Tomașici, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Eu sprijin acest aviz pentru că subliniază importanța politicii de coeziune drept politică principală de investiții al Uniunii Europene, care uh, ajută la reducerea disparităților de toate, natura, de toate naturile între statele și regiunile uh, membre europene, încurajează uh, cercetarea și dezvoltarea, uh, combate um, șomajul și uh, ajută la o tranziție către o economie curată, fără emisii de carbon. Deci investițiile în politica de coeziune s-au dovedit a fi foarte rentabile, o, o rată de 174%. Deci costul, e clar că fondurile de coeziune trebuie să-și mențină acest rol de mm, instrument prioritar în Uniunea Europeană. Politica de coeziune este unul dintre cele mai importante instrumente pentru atacarea priorităților Comisiei, așa cum apar ele în proiectul de buget pentru 2019, pentru a construi o economie europeană mai solidă și pentru a consolida securitatea în Europa și în afara ei și a ne asigura de o bună punere în aplicare a bugetului european. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! Doamnă Katainen, aveți cuvântul. Thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori înainte de toate să-i mulțumesc domnului Ivon pentru efortul dumnealui. Proiectul de raport adresează într-adevăr pe bună dreptate rolul politicii de coeziune drept uh, instrument principal de care dispune Uniunea, Uniunea Europeană. Având în vedere Situația actuală, aceasta este foarte bine descrisă în raport, punerea în aplicare a demarat și e nevoie acum uh, de o executare lină. Creditele bazate pe nevoile, trebuie să se bazeze pe nevoile reale ale statelor membre. Există situații în care statele membre sunt, uh, dau dovadă de optimism față de nevoile uh, lor. Iată de ce nu aș fi atât de îngrijorată în această situație de estimările comisiei. Am putea poate vorbi mai mult de vizibilitatea bugetului. Este important să creștem conștientizarea investițiilor, și să comunicăm bunele rezultate atinse. Cred că avem nevoie de un buget uh, vizibil care să îndeplinească nevoile reale ale regiunilor și statelor noastre membre. Cred că acest lucru trebuie scos în evidență în text. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Omarje, aveți cuvântul. Mulțumesc! doresc să scot în evidență de asemenea calitatea raportului colegului nostru Vogan. Sunt uh, aproape de acord cu totalitatea punctelor prezentate. Doresc doar să scot în evidență că noi, din punctul nostru de vedere, considerăm că e nevoie să se afirme mai clar poziția noastră, cel puțin pentru grupul nostru, referitor la reformele structurale și, Lambert, da, spui pe bună dreptate că anul viitor uh, vine rândul rezervii de performanță. Trebuie să insistăm asupra acesteia. Vă felicităm referitor la menținerea um, ajutorului pentru Irlanda de Nord Credem că sunt uh, politici uh, importante finanțate astăzi de Uniunea Europeană care uh, pot să se alieze cu politica de coeziune și mă gândesc aici în cadrul CFM, cred că e bine să reamintim că noile priorități, politica migratoare, combaterea terorismului, um, apărarea, vin să dilueze, să slăbească politica de coeziune. Mulțumesc foarte mult. Nu văd alți raportori din umbră. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu. Comisia Europeană? Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să salut acest raport, spre deosebire de comentariile mele anterioare. Am uh, doar câteva comentarii de făcut. Am luat notă de îngrijorările exprimate, mai ales la punctul 4. Din punctul de vedere al Comisiei, considerăm că aceste credite sunt suficiente pentru a face față ritmului actual de punere în aplicare. Aș dori să îi mulțumesc raportorului pentru observațiile făcute la punctul 5 în ceea ce privește alocarea. Comisia lucrează din răsputeri cu statele membre care încă nu și-au finalizat uh, procedura de alocare și cred că sprijinul Parlamentului din acest punct de vedere este cât se poate de util pentru a crește presiunea exercitată asupra acestor state membre care încă nu au o autoritate desemnată la jumătatea anului 2018 și să le arătăm că nu e o situație acceptabilă. Și aruncă o lumină negativă asupra anumitor aspecte ale politicii de coeziune, din păcate. În cele din urmă, doresc să-mi exprim sprijinul de plin față de cele prezentate la punctul 7, față de proiectul de procesul de pace. Comisia și-a luat angajamentul de a sprijini pe deplin uh, continuarea procesului de pace prin finanțare asociată. Mulțumesc foarte mult, domnule Von. Intervenție din sală fără microfon. Da, am apăsat butonul, dar se pare că nu, am apăsat, nu l-am apăsat suficient de tare. Salut comentariile din partea comisiei și comentariile din partea colegilor. Îi mulțumesc domnului Nistero și domnului Marje care au făcut o trimitere la liniatul 6 care vorbește de SRSP și cred că am putea să analizăm uh, formularea de acolo, cred că putem uh, înainta chiar un amendament dacă colegii sunt de acord, eu cu mare plăcere. Domnul Omarje vorbea de uh, noile fonduri care vor avea un impact asupra politicii de coeziune. Când se creează noi fonduri, e clar că există repercursiune asupra politicii de coeziune. E un punct pertinent și cred că veți dori să înaintați un amendament în acest sens. Ultimul punct pe care doream să îl mai scot în evidență E um, comentariul doamnei Catainen referitor la vizibilitatea fondurilor uh, UE, e un lucru repetat uh, de nenumărate ori în această comisie, căci când am, fost, uh, când am deplasat în delegații în Uniunea Europeană, întotdeauna am scos în evidență cât de important este ca oamenii să conștientizeze că Uniunea Europeană este cea care pune la dispoziție finanțarea pentru aceste proiecte importante. E un lucru pe care eu îl sprijin uh, din răsputeri și știu că și comisia noastră de asemenea. Mulțumesc foarte mult! Termenul limită pentru amendamente este marți, 17 iulie, la prânz. Cred că e în regulă pentru raportorii din umbră, pentru toată lumea. Mulțumesc foarte mult! Termenul uh, pentru depunerea amendamentelor așadar este marți 17 iulie la ora 12, după care vom vota la întâlnirea noastră de pe 3 septembrie. Am încheiat discuția cu acest, referitor la aceste rapoarte. Acum îi dau cuvântul domnului Omarje să ne povestească despre vizita delegației noastre la Washington. Mulțumesc, doamnă președinte! Comisia noastră de dezvoltare regională s-a deplasat într-adevăr la Washington și Boston de pe 7 pe 11 mai anului trecut. Eu am avut onoarea să mă aflu în fruntea acestei delegației, a cărei eh, tematică a fost dezvoltarea strategiilor de specializare inteligentă, finanțarea în cercetare și dezvoltare a IMM-urilor în Statele Unite. Trebuie să vă spun de la bun început că nu am putut găsi în Organizarea Statelor Unite un echivalent al politicii de coeziune, așa cum este ea articulată în Uniunea Europeană. Pentru a lămuri de la bun început această întrebare. La Washington ne-am întâlnit cu membrii ai Congresului Statelor Unite cu care am discutat despre ajutorul federal și sprijinul federal pentru cercetare și dezvoltare, cât și despre reforma fiscală. Delegația s-a întâlnit de asemenea cu două entități administrative ale Guvernului Federal, EDA, Administrația pentru Dezvoltare Economică, cât și Biroul pentru Comerț al Statelor Unite, cât și uh, cu agenția care reprezintă uh, societățile de mici dimensiuni din Statele Unite. Am discutat despre inovare cu acesta și despre sprijinul pentru micile întreprinderi. De asemenea, ne-am deplasat la Boston. E vorba de unul din statele care se află în avangarda inovării, chiar mai mult decât uh, Silicon Valley. Aici, 40% uh, din angajați lucrează în sector. De asemenea, la Boston se găsesc uh, universități de elită pe care le-am vizitat, MIT mai ales și Harvard, care, după cum bine știți cu toții, se numără printre cele mai reputate universități din lume. La MIT am discutat despre marile provocări cu care se vor confrunta orașele pe viitor, mai ales revoluția demografică și schimbările climatice, dar și interesul pentru răspunsurile pe care le poate da big data pentru planificarea urbană. Am discutat de asemenea despre noile rute maritime. La MIT am discutat, la MIT am discutat și despre inteligența artificială și toate întrebările pe care le generează aceasta. Nu am să intru acum în detalii. La Harvard am uh, discutat uh, în cadrul Centrului de Studii Europene despre Europa, am discutat despre programul cadru Orizont 2020. De asemenea, am avut ocazia să vizităm o serie de proiecte precum proiectul House Zero. E vorba de o clădire renovată cu un consum pozitiv energetic. Iată o vizită cât se poate de interesantă, un schimb fructos. Ne-am concentrat pe inovare. Nu am reușit însă să abordăm uh, acele aspecte care vizează disparitățile teritoriale și inegitățile sociale, întrebările noastre mm, adresate interlocutorilor uh, în acest sens au rămas fără răspuns. În schimb, în tot, uh, tot când vine vorba de tot ce ține de politicile de inovare și cercetare, am uh, aflat numeroase lucruri interesante, instructive, utile pentru Europa Cred că a fost o misiune așadar rodnică. Aș dori să mulțumesc uh, tuturor acelora care și-au dus contribuția la buna desfășurare a misiunii, cât și să scot în evidență buna funcționare și coeziunea în cadrul echipei noastre din Parlament. Mulțumesc! Mulțumesc! Aveți observații, aveți comentarii? Firește, domnul Van Nistelrooy! Vă mulțumesc uh, pentru uh, comunicarea dumneavoastră. Experiența a fost într-adevăr una interesantă. Am discutat uh, când am ajuns acolo cu ambasadorul european și l-am întrebat în primul rând dacă ne poate spune de politică, câte ceva despre politica de coeziune în Statele Unite, la care răspunsul dumnealui nu există așa ceva. Da, nu știu, dacă avea sens să facem o misiune pentru cu acest uh, subiect. Răspunsul era că lucrurile funcționează cu totul, uh, cu totul altfel în Statele Unite, se recurg la ajustări fiscale, nu se injectează bani în stat, așa cum ajutăm de pildă Grecia, ci se lasă, se permite practic un flux monetar uh, lăsând statele să își gestioneze propria dezvoltare și să alegi orașe suprapopulate precum Boston, de pildă, uh, permite crearea unei strategii, firește, mergând mână-mână cu universități, însă e vorba în cele din urmă de condițiile care se creează pentru economie. Avem abordare cu totul diferită, așadar când vine vorba de coeziune. Și după cum spunea și domnul Omarje, nu există niciun echivalent în Statele Unite pentru raționamentele noastre. Avem atât de multe de învățat din Statele Unite, inteligența artificială. Eu am văzut lucruri pe care nu le-am mai văzut niciodată până acum. Am văzut, practic, următoarea generație de tehnologie, cum se creează acolo. A fost o vizită deosebită. Nu-l văd pe domnul Miltenberg. Uh, să fie în sală, să comenteze, a fost ideea dumnealui să organizăm această vizită. dar aș putea să spun că această misiune a fost finalizată cu succes. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Alte observații? Nu. Astăzi suntem și noi, fiecare într-o misiune specială. Vă mulțumim, domnule Omarje, pentru prezentare referitor la rezultatele vizitei la Washington și Boston. Aici se încheie ședința noastră de dimineață. Acum am o întrebare pentru coordonatori. Putem continua cu ședința coordonatorilor? E o întrebare de asemenea pentru consultanți. Putem continua cu ședința de coordonatori sau suspendăm ședința și reluăm la 12, așa cum a fost ea prevăzută. Vă rog să-mi spuneți. 5 minute. Vă rog, asistenții, suspendăm 5 minute ședința. Da? Mulțumesc. 5 minute, după care continuăm cu coordonatorii. Mulțumesc!